de Präsidentin. Einen schönen guten Nachmittag. Bună ziua. Reluăm ședința. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, domnule comisar, înainte de a trece la punctele de pe ordinea de zi, aș dori să le spun celor care nu au aflat încă că astăzi a avut uh, loc scufundarea unei nave cu imigranți la sud de Sicilia. Se pare că mai multe sute de victime și-au pierdut viața. Aș dori să vă spun că noi, ca Parlament, trebuie să ne exprimăm în legătură cu uh, aceste accidente care s-au repetat de foarte multe ori în ultimele luni. Urmărim cu mare îngrijorare această evoluție și am dorit ca astfel de tragedii să nu se mai repete pe continentul nostru. Și acum trecem uh, la procesul verbal. Procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil. Are cineva obiecții? Dacă nu, atunci procesul verbal se consideră adoptat. Vă mulțumesc. Și mai am și o comunicare.